evident din punct de vedere economic, de aceea dispunem de aceste fonduri care pot fi utilizate, după cum se sugerează în acest document, pentru o accelerare a procedurilor pentru ca economia noastră să poată evolua din nou. Mulțumesc, doamnă Calamba și uh, cu asta am uh, încheiat uh, acest punct de pe ordinea de zi se va vota toate rapoartele, de, de altfel toate rapoartele discutate în această săptămână vor fi votate în sesiunea din prima săptămână a lunii mai. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și ultimul uh, punct de pe ordinea de zi de astăzi. E vorba de o întrebare orală adresată Comisiei în privința unor măsuri specifice destinate pieților agricole. Așteptăm uh, ca domnul comisar uh, Cioloș să ia loc și începem dezbaterea dând cuvântul pentru 5 minute autorului întrebării, domnul Stefan Lefol. Domnule președinte, încheiem dezbaterile din această seară, este deja târziu, cu această întrebare orală. Aș dori să-mi cer scuze din partea președintelui Comisiei uh, pentru Politica Agricolă, Paolo de Castro, ca și alți colegi, nu a putut uh, să vină din uh, țara sa și să fie în această seară la Strasbourg. Problema noastră este datorată crizei generale din sectorul agricol, din toate domeniile sectorului agricol. Știm că astăzi astăzi uh, ne confruntăm cu o situație de criză și prețurile agricole au scăzut mult și veniturile agricultorilor au scăzut și acest fenomen uh, afectează producătorii de cereale, uh, crescătorii de animale, porci sau bovine precum și producătorii de ulei de măsline, spun acest, număr, acest lucru în numele lui uh, domnului De Castro, și care afectează și a afectat foarte mult pe producătorii din sectorul laptelui. Având în vedere această criză și scăderea prețurilor, Comisia pentru Politica Agricolă din Parlamentul European dorește să se adreseze Comisiei pentru a ști, pentru a afla cum putem ieși din această situație de criză cât de repede și ce măsuri pot fi luate în următoarele luni pentru a ajuta pe agricultori și pentru a face în așa fel încât piețele agricole să fie mai puțin volatile. Aș dori să-l întreb pe domnul comisar, în primul rând, în ceea ce privește criza laptelui, ce s-a întâmplat cu măsurile adoptate de Parlament și Consiliu și mai ales aplicarea fondului pentru sectorul laptului de 300 de milioane de euro care a fost votat. Este o primă întrebare, pentru că luăm hotărâri legislative și trebuie să aflăm apoi cum sunt aplicate acestea. După cum am spus, toate tipurile de producție sunt astăzi afectate de o scădere a prețurilor și o criză profundă a piețelor și acest lucru duce la a căuta răspunsuri la ceea ce putem numi reglementarea piețelor și modul în care putem limita această volatilitate a prețurilor. Când prețurile cresc, nu se plânge nimeni. Bineînțeles, agricultorii nu se plâng, ci consumatorii sunt cei care se tem de creșterea prețurilor agricole care le limitează puterea de cumpărare și, deci, a consecinței asupra capacităților de a cumpăra produse agricole. Când prețurile sunt mici, când scad în mod durabil, producătorii sunt cei care sunt penalizați la nivelul veniturilor lor și, lucru și mai grav, pentru agricultura europeană, capacitatea lor de a investi în viitor, de a pregăti vi- viitorul. Agricultura este o industrie grea, investițiile sunt mari și uh, durează mult până când se pot obține profituri din aceste investiții. Uh, de aceea Comisia Agricolă și președintele său, domnul De Castro, a trimis această întrebare cu două aspecte. Pe de o parte, ați anunțat, ați anunțat anumite măsuri pentru domeniul laptului înainte de sfârșitul anului. Este un lucru important și vă rog să ne dați câteva detalii. Și pe lângă lapte, trebuie să se ia măsuri specifice pe celelalte piețe. Și în fine, am, v-am întrebat de asemenea cum are de gând Comisia pe termen mediu să anticipe astfel de crize, să evite astfel de crize și astfel de scăderi uh, importante ale prețurilor și cum poate să folosească aceste me mecanisme de reglementare a piețelor pentru a limita pe de o parte creșterile brutale, dar mai ales scăderile brutale ale, prețuri, brutale ale prețurilor. Uh, cum uh, lucrează astăzi Comisia și cum are de gând să abordeze aceste probleme pe viitor. Deci, iată cele trei uh, întrebări. Fondul pentru lapte, perspectivele în domeniul sectorului lactului și, uh, laptelui și, în general, cum are de gând Comisia să lupte împotriva volatilității prețurilor și scăderii prețurilor. Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc, domnule președinte. Sorry. Mulțumesc, domnule Lefol. Domnul comisar Cioloș are acum cuvântul pentru a răspunde la întrebarea domnului Lefol. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc în primul rând domnului De Castro și domnului Le precum și Comisiei de Agricultură din cadrul Parlamentului European pentru că au ridicat această problemă și au creat oportunitatea unei discuții în cadrul acestei instituții pe acest subiect. Într-adevăr, trebuie să recunosc veniturile agricultorilor au cunoscut o scădere spectaculoasă în 2009 și acest lucru vine de altfel în continuarea unui fenomen um, similar în 2008. Uh, o situație pe care am întâlnit-o foarte rar în trecut pe piața europeană. Această situație vine într-un context în care Piața europeană s-a deschis din ce în ce mai mult către piața mondială, dar și în urma unor reforme pe care politica agricolă comună le-a cunoscut în ultimul timp. Este adevărat de asemenea că această situație de criză a afectat mai uh, Uh, în special sectorul laptelui și am văzut anul trecut situația foarte dificilă cu care s-au confruntat producătorii din acest sector, mai ales acei producători din regiunile în care producția de lapte este esențială, nu numai pentru sectorul agricol, dar și pentru activitățile economice și pentru o, um, locurile de muncă, ocuparea din acele zone rurale. În acest context, Comisia Europeană a întreprins uh, o serie de măsuri anul trecut, mobilizând mecanismele de intervenție pe piață pentru a încerca să stopeze această scădere a prețurilor. Am mobilizat un buget important de peste 400 de milioane de euro pentru a finanța aceste intervenții pe piață. Dar așa cum uh, a subliniat domnul Le Foll, a existat și un fond de 300 de milioane de euro care a fost mobilizat pentru a da posibilitatea statelor membre să sprijine, să-i sprijine pe producătorii cei mai afectați din sectorul uh, laptelui. Această decizie a fost luată anul trecut și anume decizia de a da posibilitatea statelor membre să stabilească niște criterii pe baza cărora să distribuie aceste fonduri și pe baza acestor criterii să se poată orienta mai ales către producătorii care sunt cei mai afectați. Trebuie de asemenea să subliniez că aceste criterii au fost stabilite de statele membre și că nu există o obligație de aprobare de către comisie. Statul membru este totuși obligat să înștiințeze comisia asupra acestor criterii stabilite. Trebuie să vă spun că toate statele membre au înștiințat comisia uh, Uh, privind decizia lor de a aplica aceste măsuri, au stabilit criteriile pe baza cărora vor distribui aceste fonduri și acest proces de alocare a ajutoarelor va începe. Statele membre au posibilitatea până în luna iunie să asigure repartizarea acestor fonduri. Cum spuneam, după această primă etapă de intervenție pe piață pentru a um, echilibra situația, uh, și aici trebuie să vă spun că situația actuală ne arată că această intervenție a fost încurnată de succes pentru că asistăm la o stabilizare a prețurilor. Mai există încă variații, bineînțeles, dar acestea se situează între limitele rezonabile ale pieței. Așadar, în urma acestor, acestor prime măsuri de intervenție, s-au inițiat și aceste ajutoare care vor ajunge direct la producători. Um, Acestea sunt deci măsurile luate într-un sector specific și o să repet, așa cum am spus și în fața Comisiei Agricultură a Parlamentului European recent, că în urma situației speciale și dificile pe care am cunoscut-o anul trecut, în calitate de comisar doresc să trag învățămintele necesare și uh, sigur că vom aduce niște răspunsuri mai consistente în ceea ce privește reforma uh, politicii agricole comune, dar nu vom aștepta uh, să se facă acest lucru pentru a aduce niște propuneri specifice, niște propuneri concrete pentru sectorul uh, laptelui. Aceste propuneri vor emana de la un grup de înalt nivel care a fost creat anul trecut uh, tocmai în urma acestei situații de criză. Acest grup de înalt nivel își va prezenta concluziile în luna iunie și imediat după, luna iulie, voi propune o dezbatere dezbatere în Consiliul de Ministri ai Agriculturii și apoi în cadrul um, Comisiei de Agricultură a Parlamentului European pe baza concluziilor și uh, până la sfârșitul anului voi veni cu propuneri care să ne permită mai ales în sectorul laptelui, pentru că aici am cunoscut uh, cea mai dificilă situație, e bine, care ne vor permite pe viitor să putem evita în măsura posibilului aceste situații de criză propunând astfel soluții nu numai pe termen scurt, dar și pentru termen mediu și lung. Și și din acest proces vom trage învățămintele necesare pentru alte sectoare ale agriculturii unde este nevoie de intervenții și voi avea cu siguranță ocazia să vă furnizez câteva elemente în urma dezbaterii pe care o vom avea astăzi pentru că Comisia este foarte atentă la evoluția pieței pe celelalte sectoare și pe baza elementelor de intervenție pe care le avem la dispoziție, pe baza mecanismelor de intervenție pe care le utilizăm uh, ca uh, element de protecție vom um, încerca să evităm uh, reapariția acestui uh, tip de situație, așa cum a fost cazul în uh, cadrul sectorului laptelui. Voi fi foarte atent la aceste discuții și voi reveni la sfârșit. Mulțumesc, spune domnul președinte. Uh, domnul președinte urează bun venit domnului comisar în această sesiune a Parlamentului și acum uh, vom începe cu oratorii care s-au înscris în numele grupurilor parlamentare. Domnul Iar, primul, va lua cuvântul în numele PPE. 20 minute. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Cioloș, dragi colegi, noua orientare a politicii agricole uh, este pozitivă, mai ales pentru că trebuie să ne sincronizăm politica agricolă cu restul uh, pieței mondiale. Până în 2007, începutul anului 2008, am putut să vedem impactul uh, politicii agricole comune, care s-a îmbunătățit, intervențiile de pe piață au, uh, s-au ameliorat și veniturile agricultorilor au crescut și au devenit mai stabile. Apoi s-au apărut și inconveniente au uh, scăderi de uh, prețuri și deci scăderi și în veniturile unor agricultori. Um, sigur, în general, poetica agricolă comună va trebui să accepte oscilația produselor în toate domeniile, nu doar în sectorul lactatelor, de altfel, pentru a putea să gestioneze mai bine reducerile prețurilor de pe piață datorită instrumentelor politicii agricole uh, comune. Va trebui să acționăm uh, eficient, coerent, fără birocrație, deci lucrurile vor trebui de modificate. Deci, măsuri cum ar fi uh, subvențiile nu vor dispărea, ci din contră însă ar trebui să le plasăm la nivelul zero din punct de vedere al bugetului și să le aplicăm și în situații de urgență. Uh, în, în, în momentul în care vom avea nevoie de aceste instrumente, ele trebuie să ne stea la dispoziție și să le putem aplica rapid. Însă, trebuie găsite măsuri care vor permite să asigure și uh, egalitatea, picior, uh, ca divers și operatori economici să se afle pe picior de egalitate, mai ales vorbesc aici de producători. Și sper Uh, cu adevărat că um, Comisia își va respecta uh, um, promisiunile în materie de uh, noi orientări pentru o mai bună uh, politică agricolă comună și că va găsi mijloacele de a-și aplica intențiile pentru a evita de a prejudicia situația agricultorilor în viitor. Mulțumesc și cuvântul do- acum domnul Tarabela, tot pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, De la audierea dumneavoastră încoace v-am auzit de mai multe ori și ne bucurăm de acest lucru exprimându-vă exprimându um, voința de a acționa în ceea ce privește volatilitatea prețurilor, care este o problemă pentru agricultură și pentru agricultori care nu mai pot să aibă perspective pe termen lung, în timp ce investițiile pentru cei mai tineri dintre ei uh, vor aduce profituri peste 20 sau 30 de ani. Acum șase luni am semnat alături de Stefan Lefol și alți colegi uh, un amendament pentru a reduce cu 1% creșterea hotărâtă în domeniul uh, prețului laptelui într-o perioadă de supraproducție, refuzată cu 25, 250 de voturi la 350. Ați spus pe viitor uh, vom discuta o reglementare, se reunește un grup la nivel înalt, dar din câte aud eu, e vorba de persoane, uh, de experți, producătorii sunt prezenți, dar și reprezentanții rețelelor de distribuție. Să nu uităm pe cei care se află la mijloc între producători și distributori, cei care fac transformarea laptelui pentru că ei sunt cei care obțin cele mai mari marje, mai mult decât distributorii. Și aș dori să nu uităm nici pe aceștia în discuție. Dincolo de sectorul laptelui, toate celelalte sectoare agricole sunt uh, afectate de volatilitatea prețurilor și nici prețurile mari nu sunt un lucru bun pentru agricultură, pentru că transformatorii sau uh, utilizatorii caută produse de substituție și când uh, prețurile scad, utilizatorii nu vor veni neapărat înapoi la produsul inițial. Deci vă întreb, domnule comisar, uh, dacă și pe viitor în celelalte domenii aveți de gând să aplicați mecanisme de reglementare așteptate de producători.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 comisar, știm că mulți dintre agricultorii noștri nu sunt uh, mulțumiți de situația actuală, sunt chiar uh, frustrați. Sigur, uh, va exista o îmbunătățire în 2013 încă, însă trebuie să acționăm încă de pe acum, să găsim soluții pentru momentul actual, pentru că protestatarii știm, pot sosi foarte iute la Bruxelles și o vor face dacă vor considera necesar. În, în sectorul laptelui și produselor lactate trebuie să ne modificăm modificăm uh, soluțiile. Cred că uh, răspunsurile uh, grupului la nivel înalt sunt foarte interesante, dar mi se par adecvate dacă trebuie să schimbăm politicile actuale sau să le corectăm, trebuie să punem sub semnul întrebării deciziile luate în cursul ultime, ultimilor ani Uh, s-a vorbit de decizii pentru a se modifica regulamentul, uh, dar nu știu dacă asta a fost în beneficiul uh, agricultorilor până atunci și trebuie să ne gândim noi, ca politicieni, ce măsuri putem lua pentru ca statele membre uh, să ni se alăture, să uh, ne asigurăm că piețele funcționează corespunzător. Piețele nu pot funcționa pe cont propriu și asta s-a văzut foarte bine cu criza laptelui, așa încât noi trebuie să venim cu uh, răspunsuri adecvate. În acest moment, agricultura trece printr-un fenomen de concentrare, cu fuziuni și așa mai departe și în ziare s-a putut citi că în sudul Angliei, există uh, turme de până la 80.000 de mii de uh, vite Asta înseamnă că alte regiuni mai. Deci se întâmplă, există un proces de concentrare și uh, regiuni mai mici uh, se află pe pragul, în pragul uh, falimentului, precum și exploatații mai mici. noi ce vrem să facem acum? Să urmăm modelul american cu exploatații din ce în ce mai mari? Trebuie să vedem că există un proces, că există această tendință în curte de desfășurare. Da, sigur, iată că am, pot fi de acord cu domnul Iar că avem nevoie de un cadru uh, juridic uh, foarte clar pentru agricultori, um, pentru că sunt veriga slabă în acest lanț, uh, sunt cei care uh, suferă cel mai mult de pe urma prețurilor uh, de dumping și trebuie să hotărâm foarte clar ce vrem să facem pentru a sprijini agricultorii noștri, să organizăm piața mai bine, pentru ca fermierii și nu doar cei mici să aibă de suferit, cum se întâmplă întotdeauna, din păcate. Trebuie să vedem și ce se întâmplă în lume, cred că noi avem dreptul să ne reglementăm piețele. Cred că s-a mers prea departe de reglementarea piețelor în ultimii ani și cred că grupul la nivel înalt a trebui să vadă ce se întâmplă și în alte țări, să vadă cum, uh, dacă acolo se procedează diferit. Și mi se pare că în, în acest domeniu, modelul canadian este un model care și-a dovedit uh, valoarea. Nu, nu spun că ar trebui să-i uh, copiem, dar măcar să vedem cum funcționează sistemul lor. Uh, trebuie, e nevoie apoi și de punerea accentului pe piețele regionale uh, și, și uh, la modul cum acestea își uh, exportă produsele. Acum, uh, când e vorba de subvenții pentru export și intervenții, uh, Cred că acestea nu trebuie să fie măsuri care să fie luate uh, zi de zi, ci în mod excepțional. Mulțumesc acum domnul să are cuvântul în numele conservatorilor și reformiștii și are cuvântul pentru două minute. Uh, thank you very much. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi mă bucur că avem această dezbatere acum, într-un moment foarte oportun. Uh, criza în sectorul laptelui a făcut să scadă veniturilor producătorilor din Uniunea Europeană și acest lucru a arătat cum volatilitatea prețurilor pot să afecteze piețele. Aceste fluctuații ale, pieț, ale prețurilor au loc de, în fiecare an, în fiecare lună, clar, și ele nu sunt uh, sub controlul nostru. Efectele scăderii dramatice a prețurilor în 2009 au uh, fost uh, la acestea s-a adăugat incapacitatea Uniunii Europene uh, să ofere măsuri de sprijin. E nevoie de intervenții pentru um, rambursările pentru eforturi și trebuie ajutați agricultorii care suferă pierderi importante de venituri. Avem nevoie de dublă abordare pentru a încerca să luptăm împotriva efectelor uh, uh, prețurilor scăzute asupra fermierilor. Mai întâi avem nevoie de o plată de siguranță minimă pentru toți cei care sunt vulnerabili la fluctuațiile prețurilor. Și în al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că oricare ar fi instrumentele introduse, putem să reacționăm rapid și eficient la orice criză apare discută mult în momentul de față în Parlament și în afara lui despre faptul că agricultorii ar trebui să aibă un venit uh, stabil. Este un lucru important uh, pentru agricultori și pentru consumatori și viitoarea reformă a PAC-ului este o ocazie pentru a aborda aceste chestiuni. Bineînțeles, este important uh, să nu uităm competitivitatea uh, industriei uh, agroalimentare ale Uniunii Europene, dar trebuie să putem și să reacționăm la diferitele crize în domeniul agricol pentru a stabiliza piețele și pentru a asigura un venit corect agricultorilor. Mulțumesc, Jim, și acum am încheiat cu oratorii numele grupurilor și vor la cuvântul acum oratorii numelelor personal. Mai întâi două minute colegul Papa Stancos. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, trebuie să spun că, într-adevăr, există o volatilitate, da, sunt de acord cu asta, la nivelul piețelor agricole și ne confruntăm cu scăderea prețurilor la unele produse de bază. Dar, pe de altă parte, e vorba și de faptul că această situație afectează și veniturile agricultorilor. Eu consider eu consider că politica agricolă comună e un, <clears throat> până la urmă o politică ce trebuie să țină seama de faptul că sectorul agricol nu se mai poate baza doar pe regulile unei piețe liberalizate. E nevoie de o susținere la nivel european și eu văd că există contradicții în argumentarea unor colegi care solicită uh, o orientare mai liberală în uh, funcționarea pieței, însă în propriile lor țări există o atitudine etnocentrică, uh, intervenționistă, naționalistă. Măsurile pentru gestionarea pentru administrarea piețelor, din păcate, nu ne oferă această uh, plasă de siguranță la care s-a referit uh, domnul Nicholson avem uh, așadar nevoie de măsuri suplimentare, de mai multă flexibilitate, de mai multă eficiență, astfel încât să putem garanta stabilitatea piețelor în perioada de criză. Mai apoi trebuie uh, pentru politica agricolă comună uh, să prevedem și un mecanism financiar pentru a combate crizele. Un fond de, de, de gestionare a crizelor eventual, am putea să-l numim altfel, Uh, dar pentru aceasta, sigur, e nevoie și de o mai mare transparență pentru lanțul uh, alimentar. Nu putem să ne limităm la instrumentele pe care le avem la dispoziție acum și după 2013. Uh, nu e vorba doar de sectorul laptelui. Sigur, și alte sectoare s-ar putea confrunta cu criza. Bun, acum sigur că există diferențe de la regiune la regiune și trebuie ținut cont de specificitățile regionale. Mulțumesc. Mulțumesc acum are cuvântul două minute domnul Tabagi. Muchas gracias. <clears throat> Domnul Cioloș, az eddigi vita is megmutatta, hogy Mulțumesc. Dezbaterea pe care am ascultat-o a arătat că este vorba despre o problemă foarte complexă. Domnul Tarabella și domnul Nicholson, precum și alți colegi, au uh, arătat că această problematică se leagă de întregul lanț alimentar uh, despre care este vorba, de exemplu, în raportul lui Jose Bove, și anume o problemă pe care Uniunea Europeană nu a putut-o rezolva cum se pot împărți în mod echitabil beneficiile între agricultori, între industria de prelucrare și consumatori. Sunt de acord cu domnul Cioloș, trebuie să găsim un echilibru. Există patru posibilități uh, în acest sens, ar trebui să să punem capăt abordării neoliberale care constă în uh, eliminarea tuturor intervențiilor. Apoi trebuie să vedem dacă aceste intervenții trebuie cu adevărat îndepărtate sau dacă ar mai putea fi utilizate. Și o altă posibilitate, reglementarea în stil american pentru a uh, veni uh, în uh, contra ciclurilor de producție uh, și totuși problema pe care trebuie să ne concentrăm rămâne volatilitatea pieței. Uh, modelul italian a arătat uh, uh, posibilitatea de a organiza o bursă online pentru produsele agricole. S-au făcut deja experimente în acest sens și trebuie văzut în ce măsură am putea utiliza aceste metode în agricultură. Din păcate, în țările baltice acest lucru nu ar fi posibil. Am putea de asemenea înființa un fel de observator al prețurilor produselor agricole, iată o altă opțiune. Domnul Cioloș a vorbit despre posibilitatea de a crea un fond care să vină în întâmpinarea riscurilor. Din păcate, în domeniul cerealelor, acest demers ar fi foarte costisitor. Însă sunt de acord cu domnul comisar, trebuie să reflectăm la toate posibilitățile, pentru că pentru moment nu reușim să reglementăm uh, toate aceste aspecte. Mulțumesc, domnul președinte. Nu îl văd pe domnul Vojekovski nu este în sală și atunci o să dăm cuvântul domnului Dantan pentru două minute. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, așa cum știți, agricultura este un sector economic cu specificitățile sale care fac ca intervenția publică să fie uneori necesară sau chiar de dorit în interesul producătorilor, consumatorilor și cetățenilor. Intervenția publică în acest sector economic se justifică atât în Uniunea Europeană cât și în celelalte țări din lume din cel puțin trei motive. Caracteristicile ofertei de bunuri agricole și cererea de bunuri alimentare face ca, um, sau fac ca această piață să fie instabilă. Agricultura produce de asemenea și bunuri necomerciale și participă la o stabilitate socială în țările noastre și în zonele rurale. Agricultura este, în primul rând, baza unei alimentații abundente, variată și sănătoasă. Pentru și, și acum, putem să fim mulțumiți de situația economică a zonelor noastre rurale și a agricultorilor noștri? eu reprezint un departament uh, francez pe care îl cunoașteți bine și am primit cifrele de aici avem 2500 de contabilități agricole, dintre care 800 au o rată de îndatorare de peste 80% și pentru 20% rata de îndatorare este egală sau mai mare de 100%. În fața unor astfel de cifre, recunosc că eu însumi am fost surprins. Ei bine, se pune atunci problema nu numai a veniturilor, ci și a decapitalizării agriculturii europene. Mai puține ajutoare, mai puține intervenții publice, mai multe constrângeri pentru a produce, iată un cocktail cu adevărat exploziv. Cu adevă- este adevărat, criza economică generală a agravat situația, dar trebuie de asemenea să ne punem întrebări legate de anumite decizii ale Comisiei, anumite decizii ale colegilor dumneavoastră, domnule comisar. Agricultura rămâne o monedă de schimb în acordurile comerciale. În ciuda uh, situației uh, în Europa, carnea, cerealele, fructele și legumele, toate sunt implicate în um, uh, acordurile dintre Uniunea Europeană și Peru și Columbia, uh, unde prin care se vor sacrifica agricultorii din regiunile ultraperiferice. Putem continua cu acest gen de politică? Mulțumesc, spune domnul președinte, și încheiem cu intervenția domnului Silvestri. Să aveți două minute. Mulțumesc, domnule comisar. Eu provin din sudul Italiei, regiunea mea și regiunile noastre, în general, își bazează producția pe culturile tipic mediterane uh, uleiul, legumele. S-a vorbit prea mult de aceste uh, domenii și ne-am concentrat uh, asupra laptelui și animalelor care atrage atenția din totdeauna uh, uh, Comisiei Europene. Dar trebuie să ne gândim și la aceste culturi mediteraneene. Vă asigur că în zonele, în regiunile noastre, asistăm acum la un fenomen uh, și mă refer la abandonarea terenurilor. Aici vorbim de lupta împotriva uh, schimbărilor climatice, a deșertificării. Dar uh, iată că desertificarea se concretizează prin uh, buruienile care cresc acum, acolo unde altă dată erau uh, livezi de fructe și de legume. Uh, în producătorii de pe vremuri producătorii de măsline primeau aproximativ 90 de euro, dar astăzi a fost plătit la quintal. După 13-14 ani, prețul ă, la ă, măsline s-a redus cu o treime. Ă, uleiul este cumpărat angro la 2, la 2 euro la litru, un preț care nu mai permite nici acoperirea costurilor. Sigur că exploatațiile agricole sunt supraîndatorate. Apoi există un fenomen straniu. Uleiul angro este cumpărat cu 2 euro, dar în detaliu îl găsim cu mai puțin de 2 euro pe piețe. Sigur că trebuie să uh, avem un sistem de control mai bun. Uh, trebuie, sigur, adus la zi regulamentul 25 uh, pe 61 din 91. Trebuie să luptăm împotriva distorsionărilor în avantajul consumatorilor nu putem să ne gândim la ă, naționalizarea ajutoarelor în următoarea PAC și la reducerea ajutoarelor directe, pentru că fără ajutoare directe sau cu reducerea fondurilor pentru ajutoarele directe, agricultura noastră meridională de la Marea Mediterană va intra în criză. În încheiere, domnule comisar, vă spun că cine astăzi este proprietarul unui teren, asta nu este pentru că l-a ă, câștigat la loterie, ci pentru că l-a primit moștenire de la tatăl sau bunicul sau care au, ă, l-au cultivat cu sânge și sudoare, l-au lăsat moștenire fiului și uh, cei care îi uh, care îl transmit mai departe în moștenire riscă să lase moștenire doar niște datorii. Trebuie să ajutăm ca agricultura noastră să se redreseze. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule uh, Silvestre. Da, avem doar o singură solicitare în cadrul uh, intervențiilor Cash DI. Are cuvântul doamna Esaia pentru un minut. Kiitoksia, arvoisa puhemies markkinoiden vakauttaminen. Stabilizarea piețelor trebuie să fie un obiectiv al politicii agricole comune, o prioritate evidentă și cred că suntem de acord cu acest lucru. Avem nevoie de măsuri pentru a sprijini piața, avem nevoie de plase de securitate pentru agricultori și pentru toate părțile din acest lanț. În 2013 și după 2013 Dacă nu o să mai avem cote de lapte, o să fie mai multe importuri din țări terțe, de aceea este și mai important ca aceste uh, măsuri să fie luate. Dar domnul comisar spunea că va lua măsuri înainte de 2013 și acum trebuie să examinăm cum putem folosi aceste noi măsuri pe piață și cum putem ajuta organizațiile și cum putem obține mai multă transparență pe piață. Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Doriți să luați cuvântul? Pentru a avea o intervenție în, în procedura spontană de luarea cuvântului sau ridicați cartonașul fără nicio legătură cu Catch the Eye? Atunci aveți un minut pentru intervenția dumneavoastră în cadrul procedurii spontane de luare a cuvântului. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Uh, o analiză a situației agriculturii germane a arătat că situația este foarte dificilă. Foarte multe din uh, ferme întreprind activități secundare în 2008-2009. Uh, situația media acestor uh, ferme a fost din ce în ce mai gravă. Multe dintre ele și-au pierdut obiectul de activitate veriturile au scăzut cu 24%, sectorul laptelui este cel care a suferit cel mai mult, deci veniturile au scăzut cu între 20 și 30% pentru aceste ferme. Președintele spune că timpul, s-a, că timpul a fost epuizat. Și acum, în încheiere, vom da cuvântul domnului Cioloș care va răspunde în numele Comisiei. Aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Quel vient d'assister. Uh... Cred că această dezbatere ne arată modul în care criza sectorului laptelui uh, trebuie să ne îndemne să tragem învățămintele, după cum spunea domnul Foll, la început și să ne gândim la niște mecanisme de reglementare a piețelor în cadrul politicii agricole comune, comune după 2013. Eu cred că politica agricolă comună, ținând cont sigur de diversitatea agriculturilor europene, trebuie să se concentreze pe obiectivele comune europene și să propună măsuri care să ne permită să facem ca politica agricolă comună să-și îndeplinească rolul acordat de tratatul de la Lisabona, asigurarea stabilității veniturilor agricultorilor și o bună aprovizionare a pieței. Deci viitoarele instrumente ale PAC trebuie să ne poată să, permit, să ati, ne permită să atingem aceste obiective obiective esențiale, sigur. Măsurile de reglementare a piețelor care ne vor permite să evităm să, uh, uh, incapacitatea de intervenție în situații de volatilitate a prețurilor, uh, fac obiectul preocupărilor noastre și propunerilor uh, pe care le vom face în cadrul politicii agricole comune după 2013 pot să vă asigur că uh, pregătim aceste uh, proiecte și sunt ferm convins și conștient de faptul că, pe lângă ajutoarele directe, pe care trebuie să le menținem, dar adaptând criteriile distribuției acestora, deci pe lângă aceste ajutoare directe, mecanismele de gestionare ale piețelor trebuie să-și poată juca rolul. Sigur că piețele trebuie să poată funcționa, trebuie să lăsăm piețele să funcționeze atunci când pot funcționa, dar sunt de acord și cu domnul Donton. Dontan care spune că specificitatea sectorului agricol justifică intervenția statului, dar această intervenție trebuie să fie punctuală și asta pentru a corecta funcționarea piețelor care funcționează, desigur, și să asigurăm funcționarea piețelor. În acest spirit vom elabora uh, soluții pe viitor pentru perioada de după 2013. Știu, nu este doar sectorul laptelui și alte sectoare se confruntă cu dificultăți, sectorul fructelor, legumelor, care și el adesea cade victima unor uh, variațiuni uh, pe piața a cantităților uh, comercializate, pri, prețurilor uh, și uh, sectorul fructelor și legumelor a trecut acum câțiva ani printr-o reformă, reformă și din asta se, po- se pot trage învățăminte pentru a da mai multă putere la negocieri producătorilor în cadrul organizațiilor de producători și cred că și aici putem, uh, avem câteva lecții de învățat uh, și să utilizăm experiența în alte sectoare, pentru că dincolo de intervenția publică trebuie să dăm posibilitatea producătorilor să negocieze mai bine contracte, deci să negocieze mai bine și prețurile și să asigurăm anumită stabilitate a producției puse pe piață prin contracte private. Deci cred că, dincolo de intervenția publică, putem găsi și alte mijloace care vor permite uh, și pieței să funcționeze, dar care vor conferi și uh, mijloacele ca um, organele publice să poată interveni atunci când piața nu-și poate juca rolul, pentru că agricultura trebuie să asigure nu doar nevoile pieței, ci și să continue să producă bunuri publice. Și aici cred că suntem cu toții de acord. Deci pentru a putea să, uh, își, uh, să facă acest lucru, va trebui ajutată. Sucă. Uh, în, uh, acum în ce privește întrebarea legată de blanțul alimentar și puterea de negociere pentru o mai bună repartizare a plus valorii, și aici, sigur, uh, Parlamentul și-a dus contribuția, a existat o comunicare a Comisiei și dezbateri în cadrul Consiliului și cred că, plecând de la toate aceste elemente, vom putea uh, să facem propuneri pentru a găsi mecanismele care vor permite producătorilor să-și negocieze mai bine prețurile. Cred că am răspuns uh, tuturor întrebărilor tuturor problemelor care au fost evocate aici. Mulțumesc încă o dată pentru posibilitatea pe care mi-ați acordat-o de a putea lua cuvântul în fața dumneavoastră. Sigur, dezbaterea se află doar la început și de altfel am lansat o dezbatere publică înainte de a face uh, propuneri asupra politicii agricole comune după 2013 și cred că în urma acestei dezbateri și în, ur- în urma activităților din cadrul Parlamentului vom ajunge până în toamnă când uh, voi uh, veni cu o comunicare a uh, Comisiei privind uh, viitorul politicii agricole comune, deci vom putea elabora propuneri care vor da mai multă încredere agricultorilor, agricultori de care avem nevoie, nu doar pentru produsele pe care le pun pe piață, ci și pentru activitatea lor din teritoriu. Mulțumesc pentru atenție. Cerramos. Încheiem aici dezbaterea și suspendăm ședința în această seară. Următoarea sesiune va avea loc mâine, 21 aprilie.